So. Moment. Dear colleagues, welcome to our cont meeting. I welcome all Dragi colegi, bun venit la ședința noastră. Vreau să spun bun venit colegilor de aici, din sală și de asemenea celor din afară. Pe unii dintre ei vom vedea când vor lua cuvântul și oricum mă bucur și salut pe toți cei care s-au conectat la această ședință cont de astăzi. Aș vrea să vă reamintesc în primul rând că acei colegi care se conectează de la distanță trebuie să nu uite să apese pe butonul speak, pentru că uh, această frază, vă rog să apăsați butonul speak, uh, aproape că revine în somn în fiecare noapte. Și acum trecem la ordinea de zi. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă aveți comentarii pe marginea acestuia, nu. Înțeleg că toată lumea este de acord. Anunțurile președintei, aceste comunicări le puteți uh, citi și consulta pe revista noastră Cont News. Dacă uh, este ceva interesant pentru dumneavoastră, puteți verifica acolo. Astăzi uh, avem și o ședință de testare a votului, în care 80 de voturi au fost exprimate patru voturi nu au fost uh, validate, deci vă rog dacă ați votat, vă rog să semnați și documentul PDF așa cum trebuie la locul potrivit pentru semnătură, nu oriunde pe pagină, pentru că aceasta îl invalidează și alți doi membri nu au trimis acest document PDF semnat mai sunt uh, și alte chestiuni care ar trebui verificate și probabil că vom reveni la această procedură de testare a votului. Este o primă încercare. Sperăm că data viitoare totul să meargă șnur. Astăzi avem uh, și altceva în paralel. În timp ce se ține ședința noastră, are loc și ședința de la bugete de la 4.45 la 5.45 după masa e un vot la Comisia de Bugete, deci vă rog uh, dacă trebuie să o faceți, o puteți face în această oră. Uh, pare rău că nu a fost posibil să avem două sloturi diferite pentru cele două comisii pentru a ușura munca dumneavoastră, dar știți că avem chestiuni de natură tehnică, chestiuni care au de-a face cu situația coronavirusului și nu am putut să ne organizăm altfel. Avem, prin urmare, același program ca și Comisia pentru Bugete. Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct, Trecem la punctul 3. Este vorba de facilitatea pentru redresare și reziliență. Eu însă sunt raportor și am să vă spun care sunt punctele cele mai importante și am să trec acum la uh, germană. Ceea ce voi încerca să fac astăzi este să vedem care sunt punctele principale pe care le-am identificat la Comisia de Control Bugetar. Și, bineînțeles, să aștept să ascult și eventualele propuneri pe care le aveți în vederea modificării textului sau unor comentarii suplimentare, adăugiri și așa mai departe. După cum știți, noi ne dorim ca rolul comisiei noastre să fie avut uh, în vedere. Din păcate, Comisia Econ a propus uh, această propunere a noastră ca noi să fim implicați uh, direct. Comisia de bugete ne-a susținut, dar iată că până la urmă nu suntem raportori pe fond. Deci putem să dăm doar un aviz, dar consider că 500 de miliarde nu sunt chiar uh, o sumă de neglijat. Dacă dorim să facem acest control bugetar în cadrul descărcării de gestiune, avem două poziții posibile. Pe de o parte, grupul S și D, care ne spun că aceasta se poate face în cadrul descărcării de gestiune obișnuite, dar eu cred că ar fi dificil, pentru că am avea nevoie de un capitol special în cadrul descărcării de gestiune pentru comisie. PP-ul are o poziție diametral opusă și anume să avem o procedură separată. Nici asta nu mi se pare prea realist și cred de aceea că e foarte dificil să o facem în mod absolut separat, așa cum este dificil să o integrăm în procesul de descărcare de gestiune pentru comisie. pentru că nu întotdeauna aceasta se realizează în cadrul programelor generale. De multe ori e vorba de programe sau proiecte individuale, numeroase de altfel. Pe de o parte, trebuie să ne punem următoarea întrebare această uh, facilitate și uh, legătura cu condiționalitatea statului de drept. Cred că statul de drept ar trebui să fie o condiție sine qua non pentru acordarea de credite, o poziție la care ține de altfel uh, Consiliul și s-a propus ca șefii de state și guverne să fie cei care să plătească o amendă, eu una cred că dacă se încalcă statul de drept, atunci cred că nu-i de ajuns să plătești o amendă. Dacă distrugi sau încalci statul de drept, dacă reușești să scapi doar cu o amendă financiară, mi se pare că nu e o poziție care să țină. Deci această chestiune a statului de drept va fi o prioritate pentru noi. În al doilea rând, dreptul de codecizie al Parlamentului cu ajutorul actelor delegate. În al treilea rând, un sistem de raportare a performanțelor digitale. De altfel, în acest sens, Comisia ne anunțase deja că dorea să extindă acest sistem astfel încât să devină obligatoriu pentru toată lumea, deci pentru toate statele membre. Și asta înseamnă că trebuie să răspundem mai rapid la aceste chestiuni. De altfel, de luni de zile așteptăm și acest sistem de raportare a performanțelor digitale trebuie să se refere la persoanele fizice care se află în spatele uh, persoanelor private. Pe de altă parte, un prag maxim pentru investiții de 1 milion de euro pentru uh, persoanele fizice și dacă se depășește acest prag, atunci comisia ar putea evalua posibilitatea de a face o derogare. Există astfel de mecanisme, este un lucru pe care noi dorim să-l evităm în calitate de comisie cont. Uh, nu ne dorim ca prea mulți bani să fie trimiși către o singură persoană sau doar câteva persoane. Banii trebuie să fie repartizați cât mai bine. Pe de altă parte, statele membre sunt obligate să evalueze în mod regulat felul în care sunt utilizate creditele, să se ia măsuri împotriva fraudei și a corupției și, bineînțeles, ar trebui să existe controle și în vederea aplicării de măsuri de corecție obligatorie măsuri eficace. Comisia și Curtea de Conturi realizează audituri interne și dacă cheltuim 750 de miliarde de euro și Curtea de Conturi nu are nici măcar dreptul să facă un audit, mi se pare o glumă proastă. M-ar mira să se accepte așa ceva. Olaful și uh, parcatul, parchetul european ar trebui să poată realiza anchete și să aibă acces la toate aceste informații. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru Parlamentul European și rapoartele pe care le-ar prezenta în fața Parlamentului, de asta se ocupă Comisia Bugete, ținând cont și de planul de redresare și reziliență a statelor membre, uh, deci se va ține în primul rând cont de o descriere detaliată pentru a ști care sunt autoritățile responsabile cu implementarea, pentru că trebuie să știm uh, cine, cum și când uh, este responsabil pentru implementarea acestor planuri. Dacă Uh, nu putem diferenția nici măcar ce se întâmplă cu creditele europene sau cele naționale. E clar că avem nevoie de informații precise în legătură cu ce se întâmplă la nivelul bugetului și, pe de altă parte, ar trebui exclusă dubla finanțare și pentru aceasta trebuie identificate finanțarea europeană pentru că ar putea, s-ar putea prezenta cazul în care finanțarea să se facă pe două căi diferite. Pe de altă parte, dacă mai există uh, sume neutilizate, aceștia ar bani ar trebui să se poată întoarce în cadrul CFM-ului în vederea finanțării acelor domenii care au fost subfinanțate, unde e nevoie de bani suplimentari, cum ar fi, de exemplu, uh, migrația, cercetarea și dezvoltarea, care în mod clar sunt subfinanțate. În acest uh, context, uh, pentru facilitatea de redresare și reziliență, e nevoie de o bună gestiune financiară și, de asemenea, de o vizibilitate a finanțării europene. Pentru că dacă e vorba de a cheltui 500 de miliarde de euro, e clar că cetățenii trebuie să vadă că acești bani vin din partea Uniunii Europene lucru care să uh, poată fi uh, văzut în mod clar de toată lumea. Ich darf gleich an Isabel <laughs> übergeben. Acum o las pe Isabel Isabel, care este raportor din om. Mulțumesc, doamna președintă. Nu înțelesesem cui uh, va da cuvântul. Aș vrea să încep prin a arăta că acest mecanism reprezintă o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană. Este pentru prima oară când avem un mecanism atât de mare pentru a face investiții și reforme publice care să ne aducă la realizarea echilibrului după criza COVID-19. Dacă am învățat ceva în urma crizei financiare, am învățat că măsurile de austeritate nu sunt o soluție. Iată de ce grupul meu a susținut uh, crearea acestei facilități. Acum, Parlamentul trebuie să-și mențină ambițiile în ceea ce privește nivelul de finanțare și control ulterior. La nivelul comisiei noastre vreau să felicit pe raportor pentru acest uh, proiect de aviz care ține cont de multe din îngrijorările comisiei noastre. Sunt absolut de acord că ar trebui să se facă mai multe referințe la protecția intereselor financiare ale Uniunii, Uh, cât și în ceea ce privește rolul uh, OLAF sau a parchetului european. Nu știu dacă neapărat uh, intrând în atât de multe detalii cum a făcut raportorul în amendamente. Și un alt element important ar fi finanțarea mecanismului pentru statul de drept. Știm că acest punct a reprezentat un punct de fricțiune între Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor, însă pentru noi este important. Pe de altă parte, mecanismul ar trebui să fie implementat de către Comisie prin acte delegate, așa cum a cerut și Comisia uh, pentru Buget. Parlamentul trebuie să-și mențină poziția, pentru că aceasta va determina uh, rolul său în procesul de implementare. Și aici vreau să prezint câteva amendamente, tocmai pentru a întări nevoia de partajare a informației între Comisie și Parlament și pentru ca acest mecanism să fie supus procedurii de descărcare de gestiune. Pe de altă parte, e nevoie de o simplificare a procedurilor. Așa cum ne-a spus-o Curtea de Conturi de mai multe ori, regulile prea complexe duc la apariția de erori, nereguli care pot induce chiar frauda. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de dificultățile cu care se vor confrunta statele membre pentru redactarea planurilor naționale și planurile operaționale de reformă. De aceea trebuie să întărim sistemele existente de control național și să nu impunem controle suplimentare care să ducă la întârzieri în uh, procesul de implementare a mecanismului. Cer Comisiei să vină cu reguli clare și un mecanism simplificat în măsura posibilului, fără să se pună în pericol uh, uh, finanțarea corectă și susținând și celelalte autorități implicate, cum ar fi autoritățile regionale. În încheiere vreau să spun că anumite elemente din uh, proiectul de aviz uh, nu le înțeleg prea bine, cum ar fi, de exemplu, stabilirea limitei de bani pentru a susține un beneficiar, pentru că până la urmă e vorba de reforme publice foarte mari, esențiale. Ar fi bine, de exemplu, să vedem uh, cât de des ar trebui să se facă rapoartele de monitorizare pentru a nu crește și mai mult povara administrativă și Uh, să vorbim și despre nevoia de a avea indicatori uh, europeni, nu doar naționali, așa cum arată Curtea de Conturi. Bineînțeles, vom avea posibilitatea să discutăm despre toate aceste elemente la următoarea ședință a raportorilor din umbră săptămâna aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, Isabel. Gilles Poirier. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc și pentru observațiile dumneavoastră de început. Acestea ne încadrează foarte bine activitatea. Ar mai trebui poate făcute câteva precizări care mi se par importante. Mai întâi de toate, suntem de acord că din momentul în care Uniunea va debloca sume importante, acest lucru nu se poate face oricum, în orice condiții, fără a respecta anumite condiții. Cred de asemenea și uh, sunt uh, foarte atent uh, în numele Parlamentului la dispozitivul instituțional și sunt de părere că trebuie să fim atenți ca înmulțirea controalelor să nu întârzie transferul fondurilor. Știm că sunt multe domenii în care e foarte mare nevoie de fonduri și obiectul acestui text ar fi să găsim uh, un compromis bun între opinia Parlamentului și rapiditatea de executare a planurilor. Uniunea va fi judecată în funcție de reactivitatea și capacitatea sa de a debloca rapid sume însemnate pentru proiecte concrete care să corespundă și să ajute uh, imediat sectoarele cele mai afectate de criză. Dacă înainte de transferul fondurilor adăugăm proceduri care ne plac nouă aici, riscăm să facem un uh, prejudiciu de imagine Uniunii Europene și planului de relansare europeană. Cred așadar că trebuie găsit acest echilibru și din punctul meu de vedere nu cred că ar trebui dusă o luptă ca să păstrăm cu orice preț rolul Parlamentului. Cred că cel mai important e ca Uniunea Europeană să fie văzută ca vărsând repede uh, sumele de bani respective. În schimb, după vărsarea acestor fonduri, ar trebui, așa cum ați spus, să reamintim uh, anumite principii importante. Și noi aici, în Comisia pentru Control Bugetar, uh, avem posibilitatea să facem un control a posteriori de data aceasta în legătură cu felul în care au fost folosite fondurile. Și atunci suntem de acord pentru o mai mare implicare a Parlamentului prin acte delegate și, mai de, și nu neapărat de execuție, în ideea de a include această procedură în des, procedura noastră anuală de descărcare. Mi se pare o idee foarte oportună și mi se pare că ne-ar ajuta să evităm pericolele cele mai mari. Și pentru grupul nostru și pentru delegația Franței din cadrul grupului, condiționalitatea uh, pentru obligațiile de respectare a statului de drept și de participare la uh, cooperarea consolidată în ceea ce privește parchetul european, uh, vor fi lucruri pe care le vom urmări cu mare atenție. Mulțumesc, doamnă! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații importante. Urmează raportorul din umbră, Joachim Cus. Mulțumesc, doamna președinte. În comisia noastră nu mai e vorba acum dacă are rost sau nu să existe acest mecanism. E un lucru gata făcut. Și acum trebuie să ne gândim cum vor fi folosite aceste sume mari de bani cum vor fi împărțite și mai ales controlate. Acesta mi se pare lucrul cel mai important în toată această poveste. Ați uh, arătat foarte bine care sunt măsurile necesare și importante și vreau să subliniez două lucruri. În primul rând, faptul că trebuie să fim atenți să nu existe o dublă finanțare, o suprapunere a finanțărilor, adică să se acorde fonduri pentru anumite programe de două ori și să nu se poată verifica și să nu se observe că există o dublă finanțare. Și în al doilea rând, cred că e nevoie de un control a posteriori foarte rapid, uh, făcut de autoritățile uh, adecvate, uh, OLAF, Curtea de Conturi, EPO, dar și de Parlament. Cred că e un lucru extrem de important. Și trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede, pentru că uh, am văzut uh, că sunt cazuri la nivel național unde um, fondurile sunt cheltuite foarte, foarte repede și uh, nu e foarte clar întotdeauna dacă au fost folosite corect. Deci să fim foarte atenți și foarte, foarte rapid uh, când ni se semnalează ceva să intervenim și să vedem dacă sunt fraude și Eh, să facem tot ce se poate ca să recuperăm banii dacă au fost fraudă. La atâta mă refer. Eh, în rest, sunt de acord cu tot ce ați spus. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Viola von Cramon, mulțumesc! În primul rând, e bine că noi, Comisia Cont, avem un aviz că putem să ne prezentăm opinia e un lucru justificat, tot ce s-a spus e adevărat. Nu e vorba doar de a cheltui bani, ci și să vedem uh, exact unde merg banii și că ajung acolo uh, unde trebuie și, bineînțeles, aici comisia noastră are un rol important de jucat. Am mai spus și cu alte ocazii că e nevoie de reguli mm, trans- și de transparență. Este vorba de posibilități financiare foarte mari și uh, am spus acest lucru în mai multe avize, în mai multe ocazii. Dacă, nu dacă beneficiarii finali nu sunt semnalați clar, nu pot fi uh, știuți clar, atunci o verificare transparentă Uh, e greu de, de asigurat și trebuie să ne gândim la interesele contribuabililor europeni și de aceea trebuie să fie posibil să știm cine sunt beneficiarii finali, cine profită de ce bani uh, în, și de ce sume și în ce scopuri. Suntem perfect de acord cu ce a propus uh, raportoarea, și anume ca sistemele IT să fie implementate, să se implementeze sisteme IT și, bineînțeles, să se uh, folosească cu mai multă transparență instrumentele IT. Dar nu vrem ca această idee să fie una opțională, ci obligatorie. În cazul fondurilor pentru agricultură am discutat uh, despre dezvoltarea sistemelor existente și ni se pare că aceasta e o abordare bună care trebuie preluată și ca acest lucru să fie obligatoriu, lucru care încă nu este prevăzut în legătură cu sistemul de monitorizare. Deci, poate prevedem la fondul de redresare posibilitatea de a introduce o obligativitate de folosire a sistemelor IT. Mai mult, Vrem uh, să asigurăm uh, și uh, transparență în legătură cu bazele de date care există, datele pe care le avem. Vrem, bineînțeles, ca într-o societate digitalizată acest lucru să se întâmple tot mai ușor, dar nu e vorba numai de noi, de Parlament și de instituțiile europene, ci și de accesul societății și opiniei publice în general la aceste date. În general, e clar că trebuie respectată obligativitatea bunei gestiuni și important e să arătăm că nu trebuie doar ca banii uh, nefolosiți să se întoarcă în buget, ci și să stabilim foarte clar la ce vor fi folosiți apoi banii care s-ar întoarce în buget pentru pactul ecologic, pentru uh, diverse fonduri verzi pentru a garanta astfel uh, plus valoare pentru generațiile viitoare. Credem că e bine ca plățile să se facă în tranșe, mi se pare o abordare bună și apoi ca aceste tranșe să depindă de niște obiective de etapă uh, clare, adică de uh, procesul de implementare concretă, însoțit, bineînțeles, și de monitorizare. Cam atât cred din partea mea. Oricum, cred că important e că ar trebui să avem și anumită flexibilitate față de statele membre, însă, cum spuneam, mereu uh, să ținem seama și să avem un echilibru cu uh, posibilitățile de monitorizare, astfel încât să nu se ajungă la o folosire frauduloasă a fondurilor. Mulțumesc! Din câte știu eu acum, din partea ECR și GUE, nu sunt uh, intervenienți și atunci îi dau cuvântul în lui Carla Kindens sau... altor colegi. Cine s-a mai înscris? Mă surprindeți, doamna președinte. Nu eram sigur că o să intervin, spune domnul Corleschind, dar dacă îmi dați cuvântul, profit. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc în calitatea dumneavoastră de raportor pe subiect și îl locuiesc pe Gil Boie, colegul nostru, care reamintea cât de important e în grupul nostru să avem uh, o legătură clară cu respectarea domniei legii. Dacă există uh, un eșec generalizat sau există semne că uh, e o problemă serioasă cu statul de drept, atunci trebuie să spunem acest lucru dacă creăm excepții înainte de plăți, e foarte complicat. Dar după Uh, efectuarea plăților, putem interveni. Mi-amintesc de discursul doamnei von der Leyen despre starea Uniunii, unde vorbea despre elemente ce țin de statul de drept, dar nu e vorba numai de combaterea corupției sau independența justiției. Și valorile europene înseamnă stat de drept și ne-am angajat acum câteva săptămâni uh, să facem ceva în legătură cu drepturile LGBTI uh, în Polonia și situația lor și nu trebuie să uităm, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, să nu uităm valorile europene, care uh, înseamnă și să spunem nu, nu vă dăm bani dacă nu sunt respectate. Mulțumesc! Mulțumesc! Maria Grapini. Pe mine mai surprins, <laughs> repede. Um, eu cred că este foarte important ca prin banii aceștia, care nu sunt puțini, nu sunt nici mulți, să facem ca uh, statele membre să fie uh, ajutate în mod concret și sigur sunt condiționalități, am citit și amendamentele propuse de tine, Monica, însă eu nu înțeleg un punct din uh, și poate că e bine să-l să întreb acum. Um, acest regulament al Parlamentului de instituire a mecanismului prevede la punctul 4, care zic eu că este esențial pentru că de aici se pornește cuantumul sprijinului sub formă de împrumut acordat uh, statului membru uh, nu poate fi mai mare de 4,7% din venitul său național brut. În momentul în care noi legăm acest împrumut de venitul național brut și știm că avem o plajă largă de venit național brut statele nu sunt uh, dezvoltate nu avem pib pe cap de locuitor uh, în mod egal în uniunea europeană mie mi se pare că uh, statele care au, au un venit național mediu brut mai mic nu vor putea să acceseze acești bani pentru că e limitat la patru virgulă mie mi ar fi plăcut dacă tot suntem o uniune să ne raportăm la un venit mediu pe uniunea europeană și nu uh, un venit uh, mediu uh, brut din statul acela național pentru că avem noi deviza asta nu lăsăm pe nimeni în urmă ori dacă la cel care are venit mic îi dăm mai puțin și celui care are venit mare îi dăm mai mult, că îi dăm procent din venitul național brut, uh, uh, ecartul crește. Cred că ar, trebui, ar fi trebuit să mergem aici cu o propunere de venit mediu brut în Uniunea Europeană. Este un punct de vedere, de aici sigur că pleacă și celelalte și am văzut amendamentul, propunerea ta legată de funcționarea statului de drept. Uh, Uh, unde spui că se va face o analiză și bun, dar tot nu știm acum când vorbim care e definiția, care sunt instrumentele, cum se măsoară pentru a putea uh, să nu lăsăm totuși în mod subiectiv să se decidă bine, oprim finanțarea sau nu dăm împrumut pentru că nu funcționează statul de drept. Deci eu aici am câteva nelămuriri pentru că dacă nu muncim spre o coeziune după această pandemie și criză economică care va urma, cred că suntem într o dificultate noi ca uniune europeană. mersi. So, ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea Comisiei, intervine Gerardin Maiu. Geraldine? Yes, good afternoon. Do you hear me? Bună ziua, mă auziți? Doamna președinte, da. Bun, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a interveni. O să spun câteva cuvinte și din partea noastră. Mulțumim raportoarei pentru raport și pentru sugestiile foarte bune. Multe dintre ele, practic, deja se regăsesc fie în propunerea pe care am făcut-o noi, fie în modificările pe care le-am propus și trimis colegiuitorilor după încheierea summitului european în care s-a cerut Comisiei să vină cu măsuri în plus pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. În special, ca să reliefez uh, câteva lucruri care deja au fost acceptate, statele membre, de exemplu, vor avea Uh, posibilitatea de a preciza nevoia de a combina fondurile Statele membre trebuie să explice acest lucru în planurile lor, vor trebui să ne dea uh, ținte despre obiectivele de etape și plățile se vor face în tranșe odată ce anumite obiective de etapă au fost atinse. Lucrul acesta e deja în proiectul de text. De asemenea, statele membre vor trebui să explice care autorități vor fi implicate. E de altfel și un criteriu de evaluare atunci când vedem uh, dacă statele membre au o organizare credibilă și în același fel, vedem că doamna raportor a ținut seama de toate uh, observațiile noastre în legătură cu articolele um, no, articolul 19-A în legătură cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Noi am uh, primit uh, planurile din partea statelor membre. De, de fapt, se prevăzuse ca noi să primim planurile din partea statelor membre. Uh, Ah, deci, practic, toate sugestiile dumneavoastră se regăsesc. Poate, um, în legătură cu câteva aspecte, ar fi nevoie de ceva mai multă atenție. Mai întâi, uh, vom avea o evaluare a performanței pentru acest mecanism de reziliență și redresare. Deci, verificăm atingerea obiectivelor, dar noi nu verificăm costurile. Nu e o, un exercițiu de evaluare bazat pe costuri deci, sugestia raportarei uh, nu va fi uh, acceptată în acest context pentru că regulamentul spune clar, dacă facem finanțare bazată pe performanță, nu vom cere post, uh, ex post costurile. Așadar, comisia nu va putea stabili și culege informații în legătură cu costurile, pentru că sunt informații uh, Uh, pe care nu le putem cere și în practică ar fi foarte greu să impunem o astfel de cerință statelor membre și beneficiarilor. Să ne închipuim că uh, un stat membru organizează o licitație și există, să zicem, un contract încheiat perfect legal cu un contractor, ar fi foarte greu să împărțim contractul în foarte multe tranșe. Deci cred că și acest aspect trebuie avut în vedere. Știm că raportoarea a făcut o sugestie ca noi să creăm un sistem digital de raportare a performanței. Ne întrebăm uh, dacă va fi posibil acest lucru într-un termen scurt și, de asemenea, vreau să reamintesc, doamna președinte intervine pentru a solicita scurtarea intervenției. Bun, uh, mai spun două lucruri. În legătură cu statul de drept, e ceva foarte important pentru noi, dar uh, vă reamintesc că deja avem o propunere uh, în acest sens și dacă va fi adoptată, uh, se va aplica. Și ultima chestiune, în legătură cu actele delegate, vă reamintesc doar că e clar genul de decizie care va fi luată la o, o propunere a Comisiei de către Consiliu. Uh, e clar ceva ce ține de acte de execuție prin natura sa, nu de acte delegate. Deci, uh, dacă am acceptat sugestia noastră, ar apărea probleme eventual pentru noi. Mulțumesc! So, ganz herzlichen Mulțumesc foarte mult. Acum două minute, foarte pe scurt, al Olivier Waldbruck are cuvântul, după care continuăm. Mr. Waldbruck, you should push the speak button, please. Thank you. Sorry, sorry for that. Uh, the Îmi cer scuze, e prima oară când intervin folosind astfel de echipament. Mulțumesc, doamna președinte, pentru posibilitatea de a confirma tot ce a spus colega mea, așa că nu vă mai răpesc prea mult timp și doar subliniez că am gândit aceste controle care se preîntâmpine frauda, neregulile, gândindu-ne că vom avea o evaluare a riscurilor, pe baza evaluării planurilor depuse de statele membre. Dacă detectăm anumite riscuri, vom cere să se ia măsuri corective de remediere și, de asemenea, vom face și audituri uh, sau controle expost pe baza acestor riscuri în mod țintit, bazându-ne pe sistemele de control ale statelor membre. Aș vrea de asemenea să vă confirm tot ce s-a spus și în legătură cu statul de drept Cred că ați văzut poate noul compromis al președinției germane distribuit ieri în legătură cu statul de drept, unde se prevede că acest uh, instrument va fi inclus în um, pachetul privind statul de drept, deci nu va fi nevoie de dispoziții specifice aici și ca să vă fac economie de timp, mă voi opri aici. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc, uh, domnule Olivier Vardbruck și uh, mulțumesc și domnule Geraldine Maie. Și uh, pe scurt încheiem. Vom avea posibilitatea să mai discutăm unii cu alții și eu cu raportorii din umbră și uh, Uh, până la urmă, cu siguranță vom ajunge să avem o poziție foarte bună. Uh, cred că Isabel uh, spunea și ea că avem așa de multe discuții astfel încât să ajungem la un rezultat bun. O facem tot ce se poate deci mai avem reuniuni prevăzute, așa că cu siguranță Econ și Buget uh, uh, vrem ca și noi, uh, cont, Comisia Cont, să nu subminăm uh, părerea uh, generală a Parlamentului, așa că profităm de timpul și folosim bine timpul care ne-a fost acordat ca să ajungem la o poziție conformă. Și uh, cu aceasta vă mulțumesc. Vreau să spun avem termen pentru amendamente mâine 29 septembrie, ora 14, votul în cont pe 14 octombrie, nu, pe 15 octombrie și uh, votul Econ și Baci între 26 și 29 octombrie, iar în plenară uh, se va vota în noiembrie pe întregul uh, subiect, pe întregul dosar. Sper uh, că ne vom încadra foarte bine, avem un program bun și acum uh, nu-mi rămâne decât să salut uh, prezența domnului secretar general. Mă bucur că sunteți alături de noi. Nu e ceva obișnuit să fiți alături de noi. De obicei, toată lumea se conectează de la distanță, deci, domnule secretar general, ne bucurăm că sunteți alături de noi foarte tare și imediat voi da Vă voi da și cuvântul. Uh, Încă căutam uh, doar ceva documente. Vă rog, domnule secretar general. Herzlichen Dank uh, für die... Mulțumesc pentru această primire călduroasă. Ați primit răspunsul nostru la întrebările, răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Vreau doar să mă refer la chestiunile mai importante legate de modificările structurale și modificările mai esențiale în legătură cu raportarea în această comisie. Uh, comisia aceasta în ultimii ani a avut avize tot mai importante și în legătură cu echilibrul de gen în administrație și în ultimii 10 ani uh, am văzut îmbunătățiri clare în legătură cu reprezentarea femeilor la nivel de conducere în 2009 20%, 2019 29%, 39%, adică aproape o dublare uh, am văzut uh, mai multe femei și pe postul de director general uh, și am propus anul acesta să propunem o țintă nouă, 50% pentru uh, conducerile de unități, 50% pentru directori generali până în 2024. Um, conferința președinților a acceptat și acum, înainte de pauza de vară am avut o primă rundă de nominalizare de directori și din 10 nominalizări, 9 au fost uh, femei și un bărbat. Și asta înseamnă că cifrele actuale 40, înseamnă că 48% dintre directori sunt femei. Dacă mai adăugăm și faptul că în următoarele avem 6-7 uh, pensionari care vin în curând și toți sunt bărbați, uh, practic înseamnă că se va ajunge la paritate în rândul uh, directorilor, paritate bărbați-femei. Marea provocare rămâne mm, la nivel de director general. Aveam patru femei, dar acum au rămas numai două. Uh, dar uh, avem progres la nivel de șef de unitate, avem uh, tot mai multe șefe de unitate. Uh, iată, avem paritate acum și la director și în următorii ani accentul va fi pus pe posturile de director general și vom încerca să facem progrese asemănătoare cu cele de până acum. În al doilea rând, știu că această comisie s-a ocupat des de subiectul uh, echilibrului geografic. În ultima audiere pe acest subiect uh, organizată de Tamas Deutsch um, care e situația și um, vineri am prezentat situația și în această privință. Rezultatele sunt importante. Acum, la câțiva ani după ultima rundă de extindere a Uniunii, avem în total, în ceea ce privește personalul, următoarea situație. Bineînțeles, sunt mulți belgieni, ceea ce firesc, însă cel mai bine reprezentați uh, sunt acum uh, cei din uh, statele membre noi. Bineînțeles că sunt mulți traducători, interpreți și printre primii cinci avem deja patru state membre noi și pe de altă parte cei care sunt uh, clar mai puțini sunt din cinci țări, Polonia, Germania, Austria și țările de jos, numai un stat membru nou, deci, și Cipru, pentru că prin uh, extinderi, ciprioții n-au primit posturi noi de, um, uh, de traducători și interpreți, pentru că aveam deja uh, greaca inclusă în personalul nostru. Deci, viitorul administrației, în măsura în care poate fi întrevăzut, înseamnă că pentru aceste țări vom avea o reprezentare și mai slabă, adică Germania, Polonia, Austria, țările de jos și o cifră foarte interesantă, cei sub 40. Nu avem pe nimeni din Luxemburg mai tânăr de 40 de ani. Bineînțeles, sunt multe explicații, însă cred că e clar că nu suntem competitivi pe piața de muncă din Luxemburg, chiar dacă uh, Luxemburgul e reprezentat de mai mult de 2000 de funcționari. La manageri uh, situația e așa cum ne așteptam și anume manageri din uh, țările uh, nou aderate sunt încă subreprezentați, dar există și excepții, cum ar fi slovenii. Par să răzbească foarte bine în Parlament Există deci excepții. Restul sunt încă în urmă uh, și urmează să se mai omogenizeze situația. Bineînțeles că e nevoie de, deci, de o cerință în statut să se garanteze acest echilibru geografic și uh, la nivel general de personal și când e vorba de numiri în poziții mai înalte. Apoi, obiectivele de mediu, alt subiect discutat periodic în această comisie și pre, uh, biroul a stabilit uh, că obiectivele trebuie să fie și mai ambițioase și că ar trebui să stabilim un termen mai uh, apropiat pentru respectarea lor, în orice caz 2025, astfel încât termenul limită și mandatul politic al biroului să coincidă perioada de mandat și uh, termenul limită coincid, deci se prevede o răspundere politică clară pentru atingerea acestor um, obiective care au devenit mai ambițioase. Munca de la distanță, iarăși un subiect discutat. Uh, din cauza COVID-19, COVID-19 învățăm foarte repede multe lucruri sunt lucrători uh, care sunt în 70, 80, 90, 100%, la 100 muncă de la distanță. Uh, chiar la începutul lui martie am uh, stabilit imediat că cei care aveau probleme de sănătate, boli imune, diabet, alte lucruri, au intrat direct în muncă de la distanță. Apoi ceilalți au trebuit să aibă 70, 80, 90%, unde s-a, în măsura în care s-a putut, interpreții, bineînțeles, de exemplu, au trebuit să uh, vină uh, și să lucreze de aici, nu puteau de acasă. Și am făcut și un sondaj de opinii. avem 7000 de mm, uh, persoane chestionate Cam 40% ne-au și răspuns și 90% dintre aceștia au spus că au avut experiență bună sau foarte bună cu munca de la distanță. 40% dintre manageri au spus că lucrurile merg bine, ceea ce pentru noi a fost destul de surprinzător și am întrebat angajații uh, cum văd viitorul în contextul COVID-19 și 55% au spus că și pe viitor, după COVID-19, ar vrea să rămână în muncă de la distanță 3-4 zile pe săptămână. N-am pus o întrebare. Cine vrea 5 sau 6? Iată, se spune din sală prin semne 6 sau 7 zile muncă de acasă. Dacă voiam uh, să fim simpatici, puneam și întrebarea aceasta, dar n-am pus-o. Ceea ce vreau să spun oricum este că avem uh, acum o experiență de jumătate de an, practic. Um, managementul a fost mai, uh, a avut o reacție mai bună decât ne așteptam. Restul personalului a reacționat foarte bine, are așteptări asemănătoare pentru viitor și ideea e că după ce trece la un moment dat și această criză, nu cred că se va reveni pur și simplu la cum era înainte, ci va trebui să oferim um, ceva mixt personalului, adică să vină și la serviciu, dar să lucreze și de acasă. Deci nu mai revenim la standardul de prezență la birou 100%. Și va trebui să facem o ofertă pentru toți. Apoi, în legătură cu uh, clădirile din octombrie până în martie, um, adică două treimi din uh, angajați uh, vor putea să se mute în noua clădire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze pentru faptul că v-am grăbit pentru că sunt uh, comisii care se desfășoară, reuniuni care se desfășoară în același timp. Au fost mici probleme tehnice, le-am rezolvat între timp și vă mulțumesc pentru îngăduință. Mulțumim pentru informațiile prezentate. și acum raportoarea pentru 2018 pentru descărcarea de gestiune, Maria Grapini, vă rog. Mulțumesc mult, Monica. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru că sunteți aici și mulțumesc și pentru introducerea pe care ați făcut o mi ați dat deja răspuns la ceea ce aveam eu de gând să răspund. Uh, vreau să informez colegii că am avut o colaborare foarte bună cu domnul secretar general și de altfel cu toate direcțiile pe raportul de gestiune de descărcare de gestiune pe 2018 și mă bucur că și Curtea de Conturi a constatat că nu sunt uh, lucruri grave în ceea ce privește gestionarea bugetului. Însă ceea ce am consemnat uh, eu în uh, raportul de descărcare de gestiune evident că va trebui și Uh, în descărcarea de gestiune de pe două mii nouăsprezece pentru că nu toate se pot uh, rezolva imediat. unele dintre ele le ați spus și dumneavoastră echilibrul acela geografic echilibrul de gen care uh, va trebui să îl urmărim în mai mulți ani de acum înainte eu vreau însă să vă spun ceva foarte uh, cald astăzi am moderat uh, am condus comisia uh, imco sunt vicepreședintă acolo și absolut toți raportorii am avut în dezbatere rapoarte foarte importante și foarte grele pentru piața internă s au plâns că în această perioadă nu s a putut asigura interpretare la întâlnirea raportorilor din umbră pe rapoarte foarte foarte importante așa cum spuneam și toți mi au cerut Uh, i am și informat că avem această întâlnire, să se rezolve acest lucru. Eu vă spun că am trecut și eu printr-un trialog unde n-am avut interpretare. Ori mie mi se pare că pe rapoarte, unde sunt uh, lucruri foarte tehnice uh, și până la urmă avem acest drept de a avea interpretare toate statele membre ale Uniunii Europene, cred că trebuie să găsiți o soluție, să găsim o soluție ca interpretarea să fie asigurată, pentru că altfel nu putem să asigurăm o bună. Amânăm acum niște rapoarte exact din acest motiv. Uh, Uh, munca la distanță. Pe mine mă surprinde răspunsul care l-ați primit în sondaj, pentru că uh, eu, de exemplu, am fost nemulțumită de munca de la distanță, pentru că uh, conectarea este foarte dificilă, se întrerupe, ba ai imagine, ba ai sonor, deci nu, nu știu cum de 55% au fost mulțumiți de muncă munca de la distanță. Dar eu nu pot să pun, eu știu, în discuție dacă acesta este răspunsul. Uh, vreau să vă mai uh, informez, pentru că sunt și colegii și dumneavoastră știți că v-am informat personal, există câteva lucruri care nu s-au rezolvat. Unele legate de asistenții parlamentari, de deplasări, acum sigur nu ne-am mai deplasat la Strasbourg, dar uh, noi am menționat în acel raport de descărcare că de multe ori asistenții nu li se asigura cheltuiala și nici asigurarea și tot de asistenții parlamentari sunt îngrijorată pentru că nu s a luat totuși o decizie legată de modalitatea de reziliere a contractelor cu consimțământ reciproc și cred că trebuie ca asistenții să primească aceleași indemnizații atunci când fac deplasare ca și alți angajați. au fost lucruri cerute în raportul nostru de descărcare nu avem încă uh, nu știu ce progrese s au făcut în acest sens și Uh, și uh, poate un pic mai mult uh, nu ne-ați spus foarte multe. Noi, eu am cuprins în raport și problema un Parlament European ecologic. Uh, nu, poate ne puteți spune acum ceva mai mult legat de acest punct, pentru că nu cred că s a rezolvat uh, problema legată de uh, să zic așa ecologizarea și ca să vă spun drept și de funcționarea uh, infrastructurii de aici pentru că eu am întârziat la ședință pentru că de la etajul zece nu mergea niciun lift adică și acest lucru l am discutat există de multe ori disfuncționalități. evident că s au făcut progrese și eu vreau să închei punând <laughs> astăzi, da, astăzi n-au mers lifturile. Vreau să, eh, să solicit ca raportorii, să, să le propun ca raportorii pe 2019 să preia din raportul nostru și să vadă ce se poate face în continuare. Mulțumesc, eu am avut o bună colaborare, trebuie să recunosc cu dumneavoastră, ați fost foarte deschis în uh, discuția pe care, pe, discuțiile pe care le-am purtat. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Maria. Urmează Domnul secretar general, mai întâi. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și doamnei Grapini. Mai întâi, în legătură cu problema interpretării. În momentul în care a început criza COVID, în februarie-martie, Parlamentul a fost amenințat să nu mai poată funcționa, să nu mai poată lucra. Suntem uh, din peste 700 din statele membre, membrii nu puteau călători și dacă nu ne putem întâlni în mod normal, nu se pot lua hotărâri, nu se poate decide. Uh, a existat riscul foarte mare ca Parlamentul să nu poată lua hotărâri și atunci nici Uniunea Europeană nu ia hotărâri. Și dacă Uniunea Europeană ar fi ajuns în situația să nu poată lua hotărâri, decide, am fi pierdut îngrozitor de mult încredere. Deci a trebuit practic peste noapte să trecem la ședințe în mod digital. Nu exista un sistem pus la punct a trebuit, fără probe, fără încercări, să uh, improvizăm, să lucrăm. Bineînțeles, în primele săptămâni a fost foarte greu, a căzut sistemul și în mijlocul ședințelor, dar în principiu, după patru luni, uh, știu că există încă probleme, chiar și când se conectează comisarii, dar nu mai avem probleme sistemice și aș spune că față de alte organizații internaționale Consiliu, Comisie, ONU, suntem mai, uh, mai înainte, mult mai înainte, chiar dacă nu e totul perfect. Însă asta a însemnat o schimbare de situație dramatică pentru interpreți. Până acum, interpreții nu erau pregătit să lucreze și să interpreteze atunci când uh, vorbitorul nu e în sală, pentru că, bineînțeles, nu-i văd chipul, uh, gesturile, există probleme de sunet și de imagine. Acestea pot fi defectuoase și am văzut că unii uh, eurodeputați au uitat uh, de anumite lucruri uh, care trebuiau făcute sau uh, nu-și dădeau seama că existau tot felul de elemente, lumini, sunete care derajau interpreții. Interpreții au trebuit să facă față acestor situații, dar în anumite condiții. Trebuie să li se acorde o pauză după două ore maxim, de minim două ore și um, să lucreze astfel nu mai mult de 8 ore pe săptămână. În plus, pentru că nu există fluxuri de aer separate în cabină, se impune ca fiecare interpret să fie singur în cabină. Ceea ce înseamnă că ori alegem să avem foarte puține limbi la dispoziție, ori organizăm tehnic interpretarea din alte săli, conectând alte săli de ședință. Dar dacă facem acest din urmă lucru, înseamnă că sala cealaltă de alături nu e folosită pentru altă reuniune. Și acest lucru a însemnat în ultimele luni că mai ales limbile mai mici nu au putut fi interpretate. Adică am avut franceză, engleză, germană, polonă, italiană, spaniolă, română uneori și neerlandeză uneori, însă unele limbi mai puțin folosite nu au fost interpretate deloc și înțelegem că e o situație foarte nemulțumitoare. În situația de față, având în vedere regulile sanitare pe care trebuie să le respectăm pentru interpreți, avem numai 20% capa- suntem la 20% capacitate, adică să vă dau cifre. Aveam 10.000 de ore de interpretare în ianuarie-februarie și acum uh, avem 2.000. Aceasta e situația nu ține de noi, dar nici nu poate rămâne așa. Pentru că nu putem să ne desfășurăm activitatea legislativă, mai ales că au început discuțiile despre cadrul financiar multianual și nu numai, să rămânem la această capacitate de interpretare și de aceea biroul uh, peste o săptămână se va ocupa de această temă și cred că avem nevoie de un plan să trecem de la 20% la măcar 40% capacitate de interpretare până la sfârșitul anului și există mai multe chestiuni care trebuie discutate. Mai întâi sistemul pentru interpretarea la distanță care intră în a doua fază, adică avem tehnologie mai bună cu sun- calitatea sunetului și a imaginii mai bune. Uh, în plus, chestorii au stabilit reguli foarte clare despre ce nu se interpretează, adică dacă cineva e în mașină și se conectează, nu, nu merge. Dacă se îmbunătățesc imaginea și sunetul, atunci poate va fi posibil să nu avem numai 8 ore pe săptămână, poate ceva mai mult și poate și acest lucru ne-ar fi de mare ajutor. În al doilea rând, trebuie să avem mai multe cabine uh, conectate din afara sălii, uh, eventual nu din săl de ședință, ca să nu mai blocăm săl de ședință, adică uh, să folosim spații care sunt încă libere în clădirile noastre și cred că aici e nevoie de un dialog, în special cu uh, interpreții freelance, independenți, pentru a vedea cum pot ajuta și ei, pentru că sunt uh, trei grupuri de interpreți, cei angajați funcționari, care nu sunt o problemă, sunt cei interpreți care au sediul la Bruxelles, nici cu ei nu e o problemă, dar sunt mulți interpreți freelance care sunt în statele membre și ar dori să călătorească, să vină aici, dar nu pot pentru că li se impun condiții de carantină și trebuie să creăm și pentru ei posibilitatea de a uh, presta acest serviciu. 20% capacitate avem acum, dar avem plătit uh, aproape în, uh, în totalitate anvelopa pe care o avem pentru interpreți, pentru că oferim programe de uh, formare, pentru că dacă nu făceam acest lucru ne puteam pierde cu totul interpreții. Adică am prezentat un program mai generos decât orice altă instituție, astfel cât interpreții să poată rămâne în acest domeniu, în această meserie și să o poată relua un pic mai târziu. Uh, și cred că dacă ne folosim bugetul aproape 100%, însă avem numai 20% servicii, trebuie să găsim o cale de mijloc astfel încât să echilibrăm situația și uh, luna viitoare se vor face propuneri în birou, astfel încât măcar de anul viitor uh, să sperăm noi să revenim sau să ajungem la o situație de interpretare, dacă nu normală, măcar îmbunătățită. În legătură cu celelalte întrebări, A, a, foarte adesea s-a spus că în legătură cu interesele comune este că agențiile de plată a, nu primesc uh, nu se fac anumite plăți de sprijin pentru cei independenți, pentru că uh, în statele lor naționale nu, au, uh, nu se încadrează la, mm, în categoria celor care beneficiază de ajutoare. E o situație uh, foarte grea și nu vrem ca asistenții parlamentari să fie în acea situație de ne lipsă totală de protecție și de aceea până acum uh, nu s-au prevăzut aceste reguli, astfel încât um, și reziliarea um, contractelor să fie însoțită de protecție pentru asistenți. Cât privește costurile pentru um, deplasarea la Strasburg, e o temă recurentă. Am încercat de două ori în birou să uh, găsim o soluție și ultima oară s-a spus da, vom ridica uh, Uh, suma pentru rambursări, dar trebuie să se țină seama de uh, trei componente diferite, deci e vorba de o decizie politică și uh, ca administrație nu putem să impunem o decizie care trebuie să aibă și sprijin politic. Și la birou și la președ... conferința președinților s-a confirmat aceeași poziție. Deci noi ca administrație nu avem de ales decât să implementăm, să respectăm ce au hotărât forurile politice. În ceea ce privește aspectele ecologice, cred că în special prin uh, noile obiective, care sunt foarte ambițioase, um, și din perspectiva termenelor și a plăților, cred că deja uh, suntem pe poziție de lider. Poate că mai sunt câteva măsuri, uh, de exemplu să asigurăm neutralitatea climatică prin compensare a carbonului, emisiilor de carbon. Dar uh, cred că aspectele ecologice sunt bine înțelese, luate în seamă și uh, li se va acorda atenție și în continuare. Fine, Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, raportorul nostru acum pentru descărcarea de gestiune uh, pentru 2019, Petri Sama. Petri? Ja, wir sehen dich schon mal. Das ist gut. Ne vedeți? Ne auziți? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar general, pentru prezența dumneavoastră aici. Îi mulțumesc și doamnei Grapini și dragi colegi. Descărcarea bugetară pentru Parlamentul European este de mare interes pentru toată lumea, din exterior, din interior și se referă la oamenii care lucrează în Parlament, dar și la ceilalți pe mai multe niveluri multe subiecte din raportul pe 2018 se prelungesc cumva și în 2019, anul trecut, am avut alegeri la Parlamentul European, asta a însemnat multe cheltuieli pe uh, campanii de vizibilitate și campanii electorale. De asemenea, în 2019 am avut foarte multe evenimente în număr crescut, organizate de către birourile de legătură din capitalele europene. Uh, ele au crescut din 2017 la 400 de evenimente, în 2018 1100 de evenimente și în sfârșit anul trecut, în 2019, am ajuns la 3200 de evenimente organizate. Raportul din 2018 a spus că este urgent să se uh, consolideze securitatea și siguranța oamenilor și clădirilor din Parlament, uh, și uh, pe mai departe, în 2019, am subliniat că e nevoie să avem mecanisme și posibilități pentru ca membrii să poată să-și continue activitatea uh, indiferent de natura unor amenințări exterioare. Eu uh, doresc să continui, deci, pe această linie. În răspunsurile înscris date de domnul Vele, secretarul general, s-a spus că a existat o tranziție de succes a flotilei sau flotei de mașini ale Parlamentului către uh, mașini electrice. Și mă bucur foarte mult uh, de asta pentru că suntem cumva înainte de grafic. Trebuia să se termine acest proces în 2023. De fapt, tot sistemul de șoferi uh, ai Parlamentului a fost regândit și rata de satisfacție a clienților de asta dată a fost una foarte mare. Raportul mai arată ce se poate face pentru a îmbunătăți uh, când vine vorba de condițiile de lucru ale uh, asistenților parlamentari. Vreau să spun că este nevoie să ne asigurăm că sarcina sau volumul de muncă pentru asistenții parlamentari nu devine complet nerezonabilă. Pe de altă parte, birourile trebuie să poată beneficia de forță de muncă și în circunstanțe excepționale, inclusiv în acestea, pentru că există și pot să apară factori exteriori și probleme, cum ar fi pandemia, sau poate că sunt alte probleme care pot să apară, cum ar fi uh, cel legat de tărăgânarea semnării un final sau sfârșitul unui contract de muncă. Acum cât privește COVID-19, Uh, vreau să mulțumesc cu această ocazie secretarului general și tuturor celor care au lucrat în Parlament pentru a ne asigura că putem să continuăm să lucrăm așa cum am făcut-o în ultimele uh, luni și e clar că suntem cumva uh, campioni. Puține organizații internaționale se pot uh, lăuda cu ce am făcut noi în 2019 am avut mai bine, zi, mai bine de 23.000 de zile de eh, muncă la distanță. O cifră în creștere. Eh, bineînțeles că la vremea aceea nu știam că această tendință spre muncă la distanță, teleworking, urma să se confirme odată cu pandemia. Ca și raportor pe 2019, vreau să mai subliniez și alte aspecte. În primul rând, importanța unei evaluări și regândiri a măsurilor din cadrul directoratelor când vine vorba de alegeri. Apoi să se continue ceea ce s-a făcut când vine vorba de uh, securitatea cibernetică și alte atacuri cibernetice. Domnul Vele, în răspunsurile sale, a spus că data limită pentru rambursările sau rambursarea costurilor de călătorie pentru membrii uh, este o perioadă de 3-4, să zicem, uh, săptămâni lucrătoare. Însă, în 2019, membrii au spus că au, uh, acceptat, au așteptat mult mai mult uh, pentru a-și primi banii înapoi de la călătorii, poate și 40 de zile. Trebuie să fie suficiente resurse alocate în continuare pentru ca să nu se mai uh, ajungă la astfel de situații de întârzieri și blocaje. Și acum uh, o altă observație legată de hotărârea uh, biroului, ceea ce privește modificarea schemei uh, uh de pensii voluntară vârsta uh, de pensionare la 65 de ani și uh, schimbarea cuantumului și baremelor au însemnat o tendință către durabilitatea acestui, acestui fond. Mulțumesc! Uh, the next is Claudia. Mulțumesc, Petri. Cred că urmează Lara. Lara s-a conectat. Lara Volters. I am Hai la! Ok, you can hear me. can Good. see and hear you. <laughs> Da, vă uh, auzim. Mulțumesc foarte mult. Și eu am câteva întrebări legate de ce s-a întâmplat după descărcarea pe 2018. S-au spus multe astăzi. Sunt recunoscătoare doamnei Grapini, domnului Vele, apoi pentru răspunsurile sale, dar am și eu întrebări în plus. În primul rând, în ceea ce privește uh, acel sistem de votare la distanță pe care îl folosim actualmente. Vreau să întreb dacă Parlamentul va permite în continuare uh, votarea la distanță și după sfârșitul pandemiei, de pildă pentru persoane care sunt în concediu de maternitate, așa cum se indică în raportul uh, de descărcare din 2018, ca și sugestie, astfel încât, de exemplu, și persoanele cu, din concediu de maternitate să poată să-și desfășoare activitatea și să poată să voteze. În ceea ce privește munca la distanță, teleworking, mă bucur, apropo, uh, să aud că lumea e mulțumită în general de aceste aranjamente. Bineînțeles că în ultimele luni au existat situații cu asistenții și alții, alții asimilați care trebuiau să lucreze în, la uh, sediul sau la domiciliul confirmat profesional, uh, dar care nu se găsau uh, totuși acolo. Ce se întâmplă cu persoanele care uh, pot să lucreze, dar nu trebuie să fie neapărat locul de domiciliu profesional declarat. Iar ei totuși sunt de bună credință. Sunt oameni care au putut sau nu au mai putut să mai călătorească înapoi uh, către domiciliul lor profesional. În ceea ce privește uh, paragraful 166, uh, vorbeam despre tot ce înseamnă achizițiile publice Uh, care să respecte anumite uh, standarde, cum ar fi să nu se rugă la munca copiilor și așa mai departe. Uh, eu mă refer aici ce facem noi, nu cumva avem o datorie de due diligence și să avem astfel de standarde mai bine puse în aplicare. Și în sfârșit, Parlamentul a cerut să existe o anchetă independentă sau sondaj în uh, rândul salariaților în ceea ce privește satisfacția resimțită, în ceea ce privește um, deci uh, munca la distanță și mă gândesc că poate ar trebui să faceți un astfel de sondaj și în ceea ce privește condițiile de lucru în general pe viitor. Apoi, fondul de pensii voluntar, așa cum a spus și domnul Petri, în punctul 173 se spune că membrii nu sunt mulțumiți de decizia luată de a se introduce uh, un fel de taxă suplimentară, levy, uh, dar și nu se acceptă de asemenea uh, de către unii sporirea vârstei de pensionare. Vreau să vă întreb dacă, având în vedere acest caz, sau aceste cazuri, mai bine zis, care ar fi problemele, care ar fi calendarul. E vorba aici de acțiuni justiție care au fost deja introduse cu acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Clara, foarte mult. Urmează Gilboi pentru linie. Encore. Da, sunt din nou eu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, pentru prezența aici, în această seară. E al doilea an când uh, fac acest, uh, acest exercițiu de când mi-am intrat în mandat și uh, întrebările mele se referă mai cu seamă la descărcarea din 2018. Uh, Bineînțeles că eu, ca și chestor, uh, uneori am ocazia să intru mai mult în detalii și dialogul nostru cu dumneavoastră, domnule secretar general, este mai regulat. Tot uh, pot să vă interpelez în legătură cu anumite decizii de la birou. Cumva uh, am două roluri diferite, așadar Vă mulțumesc anticipat, totuși, pentru toate răspunsurile date și, în general, vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat să continuăm să funcționăm într-o perioadă atât de diferită, de deosebită. Hotărârile luate, bineînțeles că nu sunt primite la fel de bine de toată lumea, dar e mai simplu să critici decât să iei astfel de măsuri și hotărâri și sunt sigur că și dacă deciziile contrare ar fi fost luate, ar fi fost tot la fel de criticate. Uh, bineînțeles că e loc și de mai bine, întotdeauna. Unii își doresc soluții perfecte pentru o situație imperfectă, iar unii își doresc soluții imediate într-o situație care este în continuă schimbare și evoluează. Cred că împreună trebuie să înțelegem, să dăm dovadă de înțelegere în legătură cu um, cât de grea este sarcina care îi revine domnului uh, președinte Sasoli și celorlalți, Uh, hotărâri foarte greu de luat și am avut ocazia să explic dificultățile noastre în faza adunării uh, naționale franceze. Era vorba despre COVID și ei au fost foarte impresionați de ce am putut noi să facem și dumneavoastră să faceți în câteva săptămâni pentru a putea să spunem că democrația europeană să supraviețuiască uneori comparația înseamnă că te mai uh, liniștești când vezi ce fac uh, ceilalți. Poate că și asta e un punct de vedere interesant, pentru că deseori uh, avem tendința de a ne autoflagela, dar poate să nu uităm să ne și felicităm din când în când. Și e clar că trebuie trase niște învățăminte din această criză. Unele lucruri vor continua și în viitor, exemplu este acesta cu munca la distanță, pe viitor asta va însemna o serie de economii, deci financiare, dar și un cost redus uh, de punct de vedere ecologic, deci al emisiilor. Și ați spus că directorii și directorii generali care ar fi putut să fie îngrijorați de faptul că lumea nu mai venea la birou și-au dat seama că, de fapt, productivitatea muncii nu a suferit cu această muncă la distanță și asta este ceea ce contează, să nu mai spun că Parlamentul nostru este cel mai mare proprietar imobiliar uh, instituțional din zona Bruxelles și în total uh, toate instituțiile europene uh, dețin extrem de multe birouri în zona Bruxelles foarte multe clădiri, să nu uităm acest aspect uh, și să nu exagerăm. Și, de asemenea, ne bucurăm că există eforturi de spre paritate în ceea ce privește posturile de conducere. Obiectivele dumneavoastră uh, sunt extrem de ambițios, având de vedere că zeci de ani nu s-a făcut nimic în legătură cu aceste inegalități de statut și chiar și eu pot să vă spun că atunci când validăm niște nominalizări din acestea pe posturi uh, la birou, uh, am avut tot felul de uh, situații. Data trecută, de pildă, am reușit să numim 9 femei și un bărbat Cred că dacă vom avea o paritate perfectă, jumătate bărbați, jumătate femei, atunci va fi situația când vom spune că da, suntem într-o situație de uh, echilibru. În orice caz, vă mulțumesc și pentru răspunsurile înscris, care mi se par destul de complete. Și uh, iată, vreau totuși să aduc și câteva alte elemente în discuție. Mulțumesc, dragă Gil Joachim Cuț. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Vele, pentru faptul că ați venit la noi în comisie ca să răspundeți la întrebări. Nu e ceva uh, care se întâmplă foarte des și foarte ușor și apreciem. Nu știu dacă ați spus deja în legătură cu cele două subiecte în legătură cu care am eu întrebări. Dacă mă repet cumva, îmi cer scuze. În primul rând este vorba despre de clădiri. Uh, PHS, cum uh, se vede viitorul acestei clădiri? Știu că s-au făcut investiții uh, și s-a ținut seama de uh, ce ar putea să se întâmple cu această clădire și mă gândesc că dacă trebuie dărmată sau renovată, sigur vor fi consecințe și trebuie avut în vedere la investiții. Apoi, măsurile COVID pe care uh, le-am luat cifrele în legătură cu acestea. M-ar interesa câte persoane uh, cu instalarea instalațiilor de măsurare a temperaturii, câte persoane n-au putut să intre în Parlament pentru că aveau 37,3 grade, uh, au depășit pragul de temperatură. Câte persoane uh, din Parlament, uh, eurodeputați sau angajați s-au, s-au contaminat și cât s-au îmbolnăvit? Aș vrea să știu aceste cifre. Mulțumesc! nu uh, vreau să fie stânjenitor, dar și pe mine mă interesează. Dar nu știam că în descărcarea uh, de gestiune uh, o să se discute aceste lucruri, dar nu e nicio problemă. Urmează Daniel Freund. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnule Vele pentru prezența alături de noi și pentru faptul că ne răspundeți uh, Felicitări uh, pentru uh, progresele făcute cu uh, egalitatea de gen la nivel de directori. Mi se pare și mie bine că raportul privind activitățile partidelor poate, politice e în domeniul public, mi se pare un lucru important. Vă mulțumim și pentru aceasta. Și mai am două întrebări în legătură cu raportul privind auditul intern pe de o parte. M-a mirat întotdeauna faptul că acolo avem o mare reținere în darea publici- ă, acestui document publicității și mă întrebam care ar fi motivele împotriva publicării acestui audit. De ce nu este făcut cunoscut mai ă, clar? Apoi, în al doilea rând, când suntem raportori sau președinți de comisie, trebuie să ne declarăm contactele cu lobbyiștii uh, care activează în legătură cu anumite proiecte legislative. E foarte bine că avem un instrument. Președintele ne-a spus că um, se vor mai face îmbunătățiri uh, ale registrului și dacă aveți idee când vor interveni acestea, m-ar interesa foarte tare. Și de asemenea, Aș vrea să mai spuneți în ce măsură secretariatele comisiilor susțin uh, sau îi ajută pe eurodeputați să respecte regulile, adică atunci când îi se atribuie un uh, raport, uh, dacă li se atrage atenția asupra obligațiilor eventuale de dezvăluire de informații. În legătură cu costurile, am mai discutat în discuția despre descărcarea de gestiune, cred că de cel puțin 5 ori și am cerut mai multă transparență. A fost și un grup de lucru uh, în birou, dar numai o parte dintre recomandări au fost implementate și vreau să mai întreb cum face administrația Parlamentului, uh, ce face cu celelalte recomandări care nu au fost implementate. Va le va propune spre discuție în birou ca să se mai facă și alte progrese. Am încercat să verific propriile costuri uh, și nu a fost deloc ușor. Deci cred că pentru administrație uh, ar fi o idee să le dea eurodeputaților un formular um, care să îi ajute să-și verifice cheltuielile. Mie mi-a fost greu, până la urmă am scris singur un document, dar dacă mai mulți eurodeputați vor dori să facă acest lucru pe viitor, poate ar fi bine să existe uh, un formular tip. Apoi, în legătură cu uh, uh, acuzele aduse eu, eurodeputaților, înainte de alegeri, Um, s-a spus că uh, unii eurodeputați pot alege să facă anumite cursuri uh, de formare și uh, că trebuie să le facă publice. Dar nu știm câți au profitat de această posi posibilitate. Apoi s-a vorbit de prețul exorbitant al locurilor de uh, parcare din uh, Atena, 8.000 de euro pentru 6 locuri de parcare uh, și uh, cred că ar trebui verificat dacă chiar e nevoie. Mai bine rambursăm bilete timp de 10 ani pentru transportul public, dacă așa de mult costă parcarea. Și ultima întrebare. mașinile care vor fi trimise la Strasburg E posibil ca angajații să meargă cu uh, mai mulți cu aceleași autoturisme ca să nu se circule cu autoturismul gol. Mi s-a spus că această posibilitate trebuie folosită numai dacă călătoria este către, între Bruxelles și Strasbourg. Dar bineînțeles că ace, aceasta este situația. Mulțumesc! Și dacă călătorim uh, cu toții la Bruxelles, totuși nu o să avem destule mașini ca să facem acest lucru. Acum mă întreb dacă din partea ECR colegul Cioneschi este conectat. Cred că nu. Și de la GUE o mai e. Nici el nu e conectat. Nu, mi se face semn că nu. Atunci, eu aș mai avea o întrebare. Uh, urmează și Izabel, așa că uh, spun repede. Am mai discutat despre asistenții parlamentari uh, și cele două probleme. Să fie recompensați corect ca să corespundă nivelului de formare să fie plătiți nici prea bine, nici prea, prea prost. Deci să nu ajungem la situația în care avem biroul plin, birourile pline de oameni și uh, nici că plătim prea mulți pentru a face ceea ce ar face un asistent. Uh, S-a discutat în birou despre aceste două tipuri de excese pentru că n-ar fi acceptabil niciun tip pentru um, Parlament, nici să exploatăm uh, tinerii foarte tare, uh, nici uh, să exagerăm în sensul opus. Dar acum Isabel are cuvântul. Gracias, gracias, señor Beleu, también por sus... Mulțumesc foarte mult, domnule Vele, pentru răspunsurile dumneavoastră uh, complete. Uh, S-au făcut deja, s-au pus multe întrebări, așa că am să mă adresez cu o întrebare foarte concretă. Ați vorbit despre aspecte de relevanță structurală, așa le-ați numit dumneavoastră. Și aș dori să vă întreb în legătură cu un alt aspect uh, ce ține de asemenea de relevanța structurală care mă îngrijorează, și anume proporționalitatea uh, Uh, resurselor umane pentru secretariatele de la diverse comisii. Sunt nou aici, dar am văzut că această comisie are o povară foarte mare și, de asemenea, este extrem de importantă pentru a susține interesele Uniunii. Vreau să vă întreb care a fost evoluția personalului în ultimii ani și câți oameni sunt disponibili pentru secretariatul de la cont la ora actuală. Și dacă facem comparația cu uh, alte comisii, nu credeți că uh, este subdotat și credeți că ar fi nevoie de oameni suplimentari pentru ca acest secretariat să aibă o muncă de calitate chiar mai bună decât cea pe care o face până acum. Am vorbit acum și despre fondul de redresare economică și e clar că în următorii ani Uniunea Europeană va face investiții mari pentru a face față consecințelor dezastroase ale pandemiei. Și uh, dorim să putem controla utilizarea acestor fonduri uh, uh și pe viitor. Mulțumesc. Isabel. Mulțumesc, Isabel. Din partea Renew, Pascal Durand nu este conectat și Catlin C. ceruse să intervină, dar tot așa nu e conectată. Domnul Tomasidovski. Předsedající, já si sundám masku, aby překladatelé mohli... Eh, Mulțumesc foarte mult. Am să dau la o parte masca ca să puteți să mă înțelegeți, să mă înțeleagă și interpreții. Cred că da, domnule Vele, trebuie să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut uh, în uh, aceste luni uh, complicate. Bineînțeles că subiectul nostru de astăzi este descărcarea bugetară pe 2019, însă nu putem să ne abținem să nu comparăm, de pildă, performanța Parlamentului European cu cea a Parlamentului Ceh. Și multă lume spune deseori ce birocratic este Uniunea Europeană, ce birocratic e Parlamentul European. Uh, și cred că acești oameni ar fi surprinși să vadă cât de multe s-au făcut aici, la Parlamentul nostru și de aceea multe mulțumiri uh, domnului Velă și tuturor celor care lucrează aici la Parlamentul European. Apoi, ați vorbit despre acei manageri proveniți din uh, noile uh, țări membre. Însă noi ne-am alăturat Uniunii Europene acum 16 ani, nu mai suntem așa de uh, noi sau de recenți. Și e păcat totuși că anumite poziții și posturi continuă să fie uh, numiți cam tot din aceeași țară din sud, căreia nu o să-i dau numele, pe când uh, știm bine că pentru cei <laughs> din Europa de Est, multe astfel de funcții nu prea sunt uh, posibile. Acum, pozițiile mai înalte sau funcțiile mai înalte, eh, nici acestea nu sunt foarte accesibile pentru cei din Cehia, Polonia, România și așa mai departe. Să știți însă că eu nu sunt pentru cote de vreun fel. În sfârșit, am eh, văzut eh, că în 2018 că exista o problemă. La ce mă refer? Nu avem suficienți oameni uh, la comisiile noastre, uh, adică echipe, staff, uh, sunt uh, persoane care au plecat și nu au fost înlocuiți. Eu uh, activez în multe comisii de specialitate și, de pildă, la Emple, unde sunt vicepreședinte, nu avem suficienți oameni pentru dosarele. Lumea, dosare, uh, lumea este surmenată. Tot uh, dăm legi legate de echilibrul între viața privată și cea profesională, dar este o glumă, pentru că noi înșine aici, la Parlament, nu reușim să implementăm așa ceva. Sunt oameni care se apucă să lucreze la 3 dimineață uh, pentru că sunt dintr-o dată foarte mulți în concediu medical, în anumite cazuri urgențe și uh, cred că cam o treime din statul, staful necesar nici nu îl avem. E o problemă care trebuie discutată, pentru că, încă o dată, situația nu este grozavă și vrem să mai abordez un lucru. iarăși nu se referă direct la descărcarea și raportul respectiv, dar uh, vreau să vă spun că eu nu particip la foarte multe cursuri și traininguri, dar eu totuși încerc în fiecare an să mă duc la un curs de engleză. Știți oare cât de mult timp și efort necesită să primești înapoi banii aceia pentru curs. Uh, un an și jumătate. Un an și jumătate durează să mi se dea banii pentru cursul respectiv. Uh, echipa mea face hârtiile într-o săptămână uh, după ce s-a terminat cursul, dar aștept un an jumate să, să mi se dea acești bani. Încă o dată, e o perioadă extrem de lungă pentru a procesa astfel de documente. Da, vedeți că eu zâmbesc, dar uh, să știți că Parlamentul funcționează bine în general, dar uh, aici totuși îmi permit să punctez uh, o, ce să zic, o lipsă, o problemă. Tot așa, alte probleme legate tot de întârzierile de plată, nu numai pentru deputați, ci pentru uh, asistenții. Uneori banii vin cu o întârziere de câteva luni. Colegii ecologiști uh, au menționat și alte aspecte legate de activitatea noastră de pildă, um, cursurile acelea de uh, oratorie sau cum să uh, vorbești în public, regret faptul că nu mai am acces la acestea. Mie mi-ar place să am astfel de cursuri, să știu cum să vorbesc când iau cuvântul. Și încă ceva. Fondurile noastre de pensii. E nevoie de o soluție globală. În Republica Cehă, poți să ieși la pensie la 67 de ani. De ce să uh, mă duc la pensie la 65 de ani aici la Parlament? Ar trebui prelungită această perioadă, adică să se prelungească această vârstă. De ce să am un tratament diferit? Acum îl rog pe domnul secretar general să răspundă la aceste întrebări. Uh o listă scurtă, nu are decât 10 pagini domnul secretar general de însemnări aici, deci vă rog. Mulțumesc. Mă voi străbdui cât pot uh, să răspund la întrebările adresate. S-a făcut mai întâi o observație în legătură cu politica de comunicare. Um, o chestiune la care s-a acordat aten- s-a acordat atenție în procedura de descărcare gestiune. Apoi, implicarea în alegeri a, a tot scăzut, prezența la vot a scăzut din 79 încoace și a, a crescut doar la ultimele alegeri am reușit uh, măcar uh, să oprim scăderea participării. Eu personal sunt convins că este nevoie de personalizare pentru că nu se votează numai programe electorale, ci și persoane. Se votează pentru persoane și știm din datele noastre că dacă avem acel sistem șpiț în candidat, principalul candidat care atrage atenția presei, ah, sunt și dezavantaje. De exemplu, clipul nostru pentru alegeri a fost urmărit ah, de 134 de milioane de ori. Cred că e un număr impresionant. Și la aceste alegeri, nou a fost că s-au înregistrat oameni care au vrut să spună vreau să ajut. Peste 3.000 de oameni au spus că vor să ajute și credem că mulți dintre ei uh, sunt activiști care vor fi alături de Parlamentul European. Adică nu trebuie să ne bazăm numai pe noi. Sunt și 25.000 uh, de oameni care au spus că organizează întâlniri cu cetățenii, uh, tot felul de reuniuni și așa mai departe. Cred că e un lucru important și a jucat un rol important. Cât privește munca de acasă, atinsă din nou, fiecărui uh, angajat al Parlamentului uh, i s-a dat un calculator astfel încât să poată să facă acest lucru, să lucreze de acasă și uh, apoi în martie foarte repede am hotărât că o să cumpărăm tot ce se găsea pe piață, pentru că știam că va fi nevoie. Deci, înainte de pauza de vară, am putut să le împărțim. A, uh, a, uh, am văzut, am făcut un studiu să vedem cine petrece foarte mult timp în a, uh, fața uh, ecranului. Am încercat să cumpărăm tastaturi ergonomice și ecrane de calitate și cred că a fost important acest lucru. S-a pus o întrebare despre fondul de pensii și după aceea s-a tot revenit. Biroul a hotărât ca vârsta de pensionare să crească de la 63 la 65 de ani și să existe o taxă, o contribuție de 5% pentru toate plățile. Aceasta este pentru membrii fondului de pensii. A fost introdusă de Curtea Europeană de Justiție și s-a pus întrebarea ce cazuri sunt pendinte. Cea din 2009 nu mai este pendinte, nu mai e pe rol, Parlamentul a câștigat deci toate măsurile restrictive adoptate la vremea respectivă s-au uh, dovedit justificate, rămân în vigoare și acum există un caz în legătură cu măsurile mai noi, uh, în legătură cu această vârstă nouă de pensionare și taxa de 5%. Așteptăm o hotărâre a Curții de Justiție la începutul anului următor și apoi dacă ea va intra în vigoare depinde de uh, dacă se mai folosesc și alte mijloace și proceduri juridice. Deocamdată avem hotărâri uh, care trebuie să producă efecte și știm că este vorba de stabilitatea financiară. Știm deocamdată că în 25 va putea face plăți acel fond de pensii, dar bineînțeles totul depinde și de uh, aprecierea pe piață a titlurilor de valoare. Aceste măsuri nu sunt suficiente ca să acopere absolut uh, fondul necesar, acoperă poate numai 10% din deficitul de fonduri. Și dacă deficitul ar trebui acoperit, s-ar dori acoperirea lui uh, la o treime ar trebui înghețate anumite active din fondurile uh, pensii. Însă biroul în situația actuală a hotărât să nu treacă la această măsură pentru că ar însemna incertitudine juridică. Va veni hotărârea curții la, în primăvară sau la începutul anului și o să vedem atunci ce posibilități are Parlamentul, adică ce pot face cei care vor trebui să primească pensie dacă participă la beneficii sau nu și până nu avem hotărârea, nu, uh, nu știm exact care va fi situația și ce măsuri vom putea lua și până la urmă, oricum decizia va fi una politică. Apoi doamna Walters a pus o legătură legată de votul la distanță. Ceea ce facem noi acum Uh, este impus de situația uh, de urgență și um, trebuie ca totul să fie stabilit de birou și de președinți uh, dacă există competență pentru vot electronic dacă am vrea să mergem mai departe, adică să avem permanent acest sistem și în afara crizei, ar trebui ca acest lucru să se regăsească în mod corespunzător uh, în regulamentul de ordine internă. Ar trebui să se precizeze clar situațiile de uh, boală gravă sau uh, sarcină sau alte lucruri care ar justifica acest lucru, dar ar trebui să se modifice corespunzător regulamentul de funcționare de, al Parlamentului. Apoi, în legătură cu munca la distanță și uh, locul de muncă oficial al asistenților parlamentari, s-a discutat foarte mult. Asistenții acreditați pot să lucreze numai la sediul Parlamentului, adică la Bruxelles, Strasburg și Luxemburg. Aceasta a fost precondiția Consiliului atunci când a aprobat statutul asistenților, astfel încât să poată acorda acestora anumite privilegii legate de aspecte fiscale și asigurări. Deci a fost vorba de un pachet. Consiliul a fost dispus să asigure acele avantaje fiscale sau de asigurări cu condiția ca asistenții să lucreze uh, acolo unde are sediul Parlamentului. Parlamentul Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg și nu în statele membre. Și de aceea aici marja de manevră este inexistentă. Asistenții acreditați, dacă lucrează din altă parte decât cele trei orașe, uh, nu beneficiază de acele uh, condiții. Bineînțeles, există și um, asistența angajați local, dar aceia nu se bucură de aceleași avantaje fiscale și uh, legate de asigurări. 75%. Nu e vorba de uh, munca la distanță, ci angajații au dorit, ca și mai înainte, ca parțial să lucreze din altă țară. Și întrebarea era, permitem să lucreze și din altă țară, parțial, o parte din timp să lucreze din altă parte? Având în vedere COVID-19, am permis acest lucru cu condiția ca motivele să fie că persoana trebuie să se ocupe de rude de gradul întâi. Trebuie să aibă grijă, are copii în țara respectivă sau părinți care au nevoie de ajutor uh, neapărat. Într-o primă fază a fost cazul Italiei, când mulți angajați ne-au rugat, având în vedere situația pandemiei din Italia destul de grea, să poată merge să se ocupe de părinți care poate locuiau uh, singuri. Deci nu li s-a redus uh, uh, salariul, ci li s-a permis să aibă parțial muncă de acasă uh, de la distanță ca să se poată ocupa de rudele lor. Adică nu este vorba de o măsură luată de administrație, ci există um, anumiți angajați, peste 100, care au vrut să profite de această posibilitate, adică nu li s-a impus din partea administrației, ci a existat o ofertă. Dacă nu mai e nevoie de această ofertă pentru angajat, atunci revenim la situația normală. Dar cât durează criza COVID-19 și angajații spun vreau să mă ocup de o rudă de gradul întâi, uh, pentru că nu se poate descurca, îngriji singur, pot să facă acest lucru, dar nu e vorba de o dorință a administrației, ci de o flexibilitate de care dă dovadă uh, permițând un model de muncă mai flexibil. Apoi, în legătură cu achizițiile publice, în procedura de achiziție publică, bineînțeles, ne uităm și la preț, dar între timp există multe licitații care au multe, multe criterii, inclusiv sociale. Avem licitații unde prețul reprezintă numai 30% din uh, criterii și înțelegem că la achiziții și la atribuire de contracte um, trebuie să se țină seama și de alte criterii, mai ales de cele sociale. Cât privește condițiile de muncă, avem adesea um, întrebări din partea Consiliului Personalului. Între timp, există un consiliu nou cu o conducere nouă care se va întruni în săptămânile următoare și înțeleg că uh, Uh, și pe viitor ne va trimite întrebări uh, acest Consiliu al Personalului. Apoi domnul Us ne-a întrebat ceva despre clădirea PHS și viitorul ei. Biroul a hotărât ca aici să organizăm un concurs de arhitecți internațional pentru că există posibilitatea de a renova sau construi din nou. Acest concurs e în desfășurare cu uh, condiții speciale legate de numărul, dar și calitatea candidaților și rezultatele vor fi prezentate biroului. Deocamdată Uh, suntem puțin în avans față de plan. Ar trebui să avem candidaturi diferite pentru renovare sau reconstrucție și o să analizăm, o să vedem care e cea mai bună soluție din ambele categorii și să, să le prezentăm apoi biroului în legătură cu verificarea temperaturii corporale. Înainte de pauza de vară, au fost uh, situații când peste 20 uh, de persoane trebuiau, uh, n-au putut intra pentru că aveau temperatură prea mare, dar bineînțeles lucrurile mm, fluctuau. Uh, um, vara am înțeles că lumea stătea afară în căldură, uh, dacă stătea un pic se răcorea și putea să intre, dar uh, uneori au fost și săptămâni când am avut peste 20 de persoane respinse, cărora li s-a refuzat accesul, ceea ce arată că a fost o măsură bună. În ultimele luni, în ultima lună, de când uh, recurgem la muncă de la distanță, n-am mai avut cazuri de contaminări în clădire, adică uh, nimeni nu s-a îmbolnăvit de la altcineva sau nu a luat virusul de la altcineva în clădire. Au fost cazuri, dar nu s-a dovedit niciodată că aici, la Parlament, s-ar fi infectat, pentru că densitatea populației în clădire a scăzut atât de mult. Acum două săptămâni, serviciul medical mi-a spus că pentru prima oară are o bănuială că s-ar putea ca lucrurile să se schimbe, însă era vorba de un eurodeputat și că nu se respectaseră foarte strict măsurile. Nu știu despre ce fracțiune era vorba, dar a fost o cină și uh, am constatat că e nevoie de vigilență în continuare. Dar, oricum, uh, n-a fost nicio contaminare la locul de muncă până acum. Uh, ceea ce arată că măsurile noastre au fost rezonabile. Apoi domnul... Nu. În legătură cu funcționarea cu prezență. Fără aceste măsuri n-am fi putut uh, să venim, uh, să avem aceste reuniuni pe care le avem uh, cu prezență fizică mulțumesc domnului Freund despre cuvintele amabile spuse despre nivelul de reprezentare printre directori. Într-adevăr, 9 femei și un bărbat prezentați pentru posturi de director. Uh, numiri meritate prin muncă de-a lungul timpului. Am avut și numiri de femei care sunt acum directori, deci rămân acum să mai rezolvăm situația și la nivel de director general. Acolo sunt mai puține posibilități, mai puține mișcări, dar sunt uh, încrezător că vom avea un rezultat bun și aici. Și uh, v-am spus, ne-am propus 40% până la sfârșitul mandatului. În legătură cu raportul de audit intern, auditorul intern raportează mereu aici, în această comisie, și spune care sunt rezultatele. În rest, uh, în uh, textele de bază, în regulamentul financiar, se arată că raportul privind auditul este dat publicității numai când se încheie de tot raportul, adică când s-au transpus măsurile recomandate în acel raport. Apoi mai există și o comisie de audit uh, în birou care se ocupă intens de acest raport și care periodic se întrunește și uh, supraveghează implementarea măsurilor recomandate. Și uh, raportorul ne spune când îi se pare că unele recomandări nu sunt bine implementate sau sunt primite cu reticență. Am informat eurodeputații despre obligațiile ce le revin, inclusiv în legătură cu hărțuirea, dar și lobby-ul atunci când erau noi în Parlament și sperăm că sunt suficient de vigilenți. Sunt uh, destui eurodeputați uh, care uh, au semnalat situații deosebite Ah, sunt 122 și dacă vreți vă trimit în scris informațiile pe care le solicitați. Cât privește costurile generale, o, un subiect recurent aici și în mandatul ah, precedent am văzut ah, că a fost un grup de lucru care a propus două alternative. Una s-a impus în birou cu majoritate și în birou s-a hotărât parțial să se aplice această regulă până la sfârșitul lui 2020, după care să se vadă în ce măsură a dat rezultate sau este nevoie de o revizuire. Noi în administrație respectăm această decizie a biroului. Apoi locurile de parcare din Atena. Am un răspuns în scris, destul de cuprinzător. Uh, în raport, mulțumesc și domnului Boaie pentru cuvintele amabile. Apoi, doamna Garcia Munoz a vorbit despre um, lucre, angajații care lucrează în comisii. Poate ar trebui să spun că în primii ani, când am fost numit secretar general, am crescut numărul acestui personal cam cu 50%. Am fost și director general uh, responsabil de comisii, deci uh, știam că este nevoie de acest lucru, însă în ultimii ani situația s-a înrăutățit semnificativ și, de ace- și asta pentru că autoritatea bugetară a hotărât ca 5% din personal să dispară să se reducă personalul instituțiilor cu 5% și în plus administrația noastră a hotărât ceva în plus. Fracțiunile au spus că nu uh, participă la reducerea de personal și atunci comisia ne-a spus dacă fracțiunile nu se implică, trebuie ca administrația să preia această reducere de personal. Adică noi nu am avut o reducere personalului de 5%, ci de 7%. Această reducere a personalului cu 7%, bineînțeles, afectează toate domeniile, inclusiv comisiile. Și uh, ne afectează foarte tare acest lucru, nu doar aici, în această comisie, ci și în multe altele. Și de aceea cred că e important să se poarte această discuție cu um, Comisia Bugete, unde există multă bunăvoință, pentru că decizia instituției în legătură cu reducerea personalului nu mai este de actualitate. Adică dacă Parlamentul, ca autoritate bugetară și Consiliul, tot ca autoritate bugetară, ar hotărâ că putem crea posturi, ar putea să se creeze posturi. Decizia care ținea de Uh, cadrul financiar multianual precedent nu mai este de actualitate, nu mai e în vigoare. Deci Parlamentul, ca autoritate bugetară, ar putea să spună creăm posturi noi. În plus, Parlamentul European a mai luat o serie, să, o decizie de a crea încă niște comisii și, bineînțeles, cred că sunt cinci la număr, cred că și aceste cinci comisii noi trebuie echipate cu personal, dotate cu personal. Eh, slavă Domnului, avem deja 33 eh, de posturi eh, de agenți contractuali care pot să ne ajute, dar nu putem face activitatea aceasta a comisiilor doar cu agenți contractuali. E nevoie și de posturi permanente. Dorințele sunt justificate, dar cu siguranță vom uh, vedea probleme și mai mari la nivel de personal al, com- uh, al comisiilor, mai ales având în vedere criza COVID-19. De aceea, rugămintea mea ar fi dacă se mai ajunge uh, la reduceri de personal, să apărați și administrația și, în al doilea rând, reducerile de personal, decizia legată de cadrul financiar precedent nu mai în vigoare, vă rog, nu mai adoptați alta și dacă se poate, când se discută la nivel de autorități bugetare, sunt neapărat, sunt pur și simplu lucruri uh, care se pot face sau nu, pentru că oamenii, dacă nu există oamenii, nu se poate. Apoi s-au pus întrebări legate de finanțe, de ce durează așa de mult uh, să se răspundă la cereri. Bineînțeles, uh, eurodeputații s-au mutat și uh, personalul disponibil a avut foarte mult de muncă din cauza asta și s-au uh, produs întârzieri. Deci eu vă rog să ne ajutați pentru că problema e cunoscută și sunteți autoritate bugetară. Apoi domnul Ședovski, mulțumesc uh, pentru mulțumirile legate de activitatea privind COVID. Cred că în primul rând am avut mult curaj, am luat decizii în martie care nu au fost prea populare, am primit și scrisori mânioase. Uh, am spus că nordul Italiei uh, trebuie să rămână izolați, să nu se vină de acolo aici. Am avut 100 de șoferi care ne-au zis că ei transportă noaptea uh, medici, personal medical uh, gratuit pentru ca spitalele să poată funcționa. Nu i-a obligat nimeni, au făcut de bunăvoie acest lucru și asta ne arată că nu suntem numai birocrați, ci oameni care avem simțul răspunderii și care uh, și au asumat răspunderea în această situație. În legătură cu managerii din statele membre noi, aici problema nu a fost Uh, la nivel de AD5. Am primit posturile respective. În același timp, a doua reformă a personalului, uh, după cea privind cerințele uh, pentru posturile de personal, a făcut în așa fel încât pentru cei din statele noi să fie nevoie de um, o experiență de cel puțin 15 ani ca să poată fi numit șef de unități. Și avem, deci, această situație. E vorba de acel strat de middle management, de conducere intermediară. Între timp, Uh, au ajuns ceva uh, cetățeni din noile state membre pe astfel de posturi, în special sloveni, mai sunt și ceva la nivel de director, dar încă mai sunt multe de făcut și cred că nu uităm acest lucru. Dacă putem să creștem și mai mult uh, vârsta de pensionare la 67, uh, analizăm și o să ținem seama de uh, posibilitățile financiare. Apoi doamna Holmeier în legătură cu remunerarea asistenților. Bineînțeles, aici suntem uh, obligați să respectăm statutul. Există niște plaje de valori. Ceea ce putem face e să facem o verificare, să vedem dacă încadrarea în grad, în treaptă, se potrivește cu educația, nivelul de educație. Putem face acest lucru, dar dacă vrem să punem și mai multe Uh, limite ar trebui să vedem dacă categoria e bine definită sau dacă nu cumva statutul ar trebui să mai fie modificat. Sper că am răspuns la cele mai multe întrebări. Also ich würde sagen... Aș spune că ați răspuns aproape la tot. Mulțumim foarte mult! pentru aceste răspunsuri uh, uh, care ne-au arătat câtă îngăduință aveți. Uh, ați răspuns foarte bine și vreau să vă spun că mi-amintesc de prima reuniune pe care am desfășurat-o când lucram în remote. Lucrurile s-au schimbat mult și instrumentele tehnice puse la dispoziția eurodeputaților, dar și la cea personalului. Deci, cred că deja am făcut un mare salt înainte au fost și evoluții la nivel sanitar, medical, uh, în foarte puțin timp. În încheiere, mulțumesc uh, secretarului general uh, care vine cu experiență de 11 ani negocieri cu Consiliul. Toți din fracțiuni uh, încercăm să ne gândim la măsuri rezonabile. Știm cum e când uh, la sfârșit uh, vine un ambasador francez la Consiliu și cere să discute în privat despre anumite subiecte și să spună că sunt anumite probleme Mie mi s-a întâmplat, nu, nu vreau să discut cu dumneavoastră, nu contează ce se întâmplă. Am văzut că se enervează, dar uh, până la urmă s-a ajuns la o soluție bună. Noi, ca Parlament, trebuie să ne apărăm propriile interese, ca să spun pe șleau. E ceva ce nu e ușor de făcut și uh, știu că e ușor să pierzi drumul, să te abaze la drum. Uh, dar avem proceduri administrative, avem proceduri care mai pot fi uh, îmbunătățite și dacă o soluție populistă e foarte tentantă, mi se pare foarte periculos. Consiliul a dorit să scadă cu 1,5 miliarde de euro bugetul administrației. Pentru comisie, pentru noi, pentru toată lumea. Acum să vedem. Ne ținem pe poziții și putem să spunem uh, că nu e posibil să avem această examinare a instituțiilor europene. Vreți să facem mai multe și uh, ne luați uh, din fonduri. Deci aștept cu nerăbdare să vedem dacă avem curajul să spunem nu, nu acceptăm acest lucru pentru că dacă vorbim de pactul ecologic și vrem să-l uh, traducem în realitate, cineva trebuie să se ocupe, să facă concret ceva și trebuie să putem și noi să lucrăm, să controlăm. Acum, în cont, uh, uh, lucrăm. Ample are de două ori mai mulți mm, decât noi și se lucrează și acolo și nu e foarte clară direcția. Deci, trebuie să luăm lucrurile în serios poate reducem pe aici, pe acolo, birocrația, sunt reflexii, dar asta înseamnă că rezolvăm problema pe care o avem uh, în comisii. Statele membre fac presiuni precise asupra noastră. Nu vor să lucrăm. Nu le place ce facem aici și pentru, asta pentru că nu susținem pur și simplu, fără a pune întrebări, deciziile pe care le iau statele membre. Trebuie să apărăm până la urmă democrația. Și, domnule secretar general, rămân la poziția mea și sper că în fracțiuni vom avea suficientă energie și mă uit la două, trei uh, care sunt aici reprezentate să vedem uh, cum facem să rezistăm tentațiilor populiste, pentru că de fapt asta vor statele membre. Ei trimit pe cei din ministere. Noi ce facem aici și pentru fracțiune și pentru Parlament nu pot să spun decât că